Eh, buenos días, colegas. Abrimos. Bună ziua, dragi colegi. Se deschide ședința plenară. Primul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei referitoare la respectarea mecanismelor naționale de stabilire a salariilor și pensiilor. Se află aici domnul comisar Han. Îi vom da cuvântul, după ce îi vom fi spus, bineînțeles, bun venit aici la dezbaterea noastră. Vă rog, aveți cuvântul pentru a prezenta comunicarea Comisiei. Gracias, señor presidente. Honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a um, vă vorbi despre câteva neînțelegeri în legătură cu acest program. Această declarație a făcut să apară îngrijorări în legătură cu condițiile stabilite în memorandumul de înțelegere în legătură cu programul de ajustare economică a Irlandei, care ar fi în conflict cu articolul 153, um, alineatul 3 al tratatului. Aceasta exclude adoptarea unor proceduri în conformitate cu articolul 153 din domeniul politicilor sociale. Totuși, programul de ajustare economică pentru Irlanda nu este un program de politică socială și nu este adoptat în conformitate cu articolul 153. Este vorba de un program de asistență financiară care a fost uh, stabilit împreună cu guvernul irlandez pentru a putea restabili încrederea națională și internațională și pentru a rezolva problemele naționale în ceea ce privește domeniul fiscal și financiar. De aceea el se bazează pe articolul 122, alineatul 2 al tratatului, care permite o asistență financiară din partea Uniunii. Dacă statul membru este afectat în mod grav și dacă este vorba de circunstanțe excepționale. Rolul acestui program este acela de a specifica condițiile de politică economică care reprezintă benchmark-uri pentru evaluarea politicii guvernului irlandez în cadrul acestui program de asistență. Statul membru este uh, competent pe deplin de felul în care se implementează acest program. Aceste condiții și angajamentele statului membru sunt uh, preluate de statul membru însuși. Uniunea Europeană nu intervine în acest domeniu de competență și, de altfel, multe dintre condițiile stabilite, cum ar fi cel al salariilor minime, au fost stabilite de Planul Național Irlandez de Recuperare Economică, care a fost publicat în noiembrie 2010, chiar înainte acestui program. Obiectivul acestor condiții are de-a face cu piața muncii și este acela de a crea locuri de muncă și evita șomajul pe termen lung în Irlanda, în rândul categoriilor cele mai uh, vulnerabile. Stabilirea salariului minim este o parte a acestui pachet mai larg de măsuri și trebuie înțeles alături de măsurile de activare a economiei și modernizarea acestuia. Când se face evaluarea unuia dintre salariile minime cele mai mari din Uniunea Europeană, este al doilea de fapt ca mărime, trebuie să se țină cont și de ajustarea de salarii la nivel economic în Irlanda. Această ajustare a fost de 3% în 2008, după care s-a ajuns la o creștere de 0,3% în 2009. Majoritatea ajustărilor economice au fost făcute în acest sens. De fapt, programul nu face decât să restabilească statul coul din ianuarie 2007, deci înaintea crizei. Celelalte condiții care au fost stabilite erau o um, evaluare independentă a negocierilor colective. Motivul este pentru a dezbate echitatea condițiilor uh, stabilite pentru locul de muncă, atât pentru angajatori cât și pentru angajați. Irlanda are o tradiție îndelungată de a face consultări la nivel economic și social pentru politicile sale și are o politică de succes de cooperare între guvern și partenerii sociali. Aceasta a fost recunoscută de fapt ca un factor important al succesului economiei irlandeze. Revizuirea reprezintă o oportunitate pentru partenerii sociali să se țină cont de politicile economice și sociale și acest lucru a fost recunoscut. Sunt încrezător că dumneavoastră veți ține cont de această importanță a guvernului irlandez, de importanța dialogului social care să includă toți partenerii sociali și să respecte dreptul comunitar. Condițiile din memorandumul de înțelegere în legătură cu reformele structurale nu se referă însă doar la piața muncii. Ele conțin și măsuri importante pentru a putea deschide alte piețe, cum ar fi, de exemplu, piața suprareglementată a profesiilor. Aceste reforme pot avea efecte deosebite asupra productivității și a prețurilor pentru clienți și aceasta ar susține puterea de cumpărare a gospodăriilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Vom începe cu oratorii care intervin în numele grupurilor parlamentare. Dau cuvântul în primul rând din partea grupului PPE, domnului Gay Mitchell, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Ieri, un nou uh, guvern național pentru recuperare a fost votat în Irlanda. Fine Gael și uh, Partidul Laburist uh, fac parte din Partidul PP și din Partidul SND în acest Parlament. Una dintre chestiunile cele mai importante pentru acest guvern va fi renegocierea programului de sprijin um, al Fondului Monetar Internațional și al Uniunii Europene pentru Irlanda. Mulți se, teme, se tem că guvernul precedent a negociat condiții nepotrivite în ce privește acest credit și care acordă, pun pe umerii uh, cetățenilor o povară mult prea mare. Și deci că acest uh, acord a trebuit să fie renegociat. Să nu uităm că noul guvern a uh, convenit să revină asupra deciziei de a reduce salariul minim. Dar bineînțeles că e nevoie de sacrificii și Irlanda a mai trecut pe acest drum în anii 90. Multe dintre condițiile dificile stabilite în programul UE, uh, Fondul Monetar Internațional, sunt necesare dacă dorim să ajungem la finanțe publice sănătate. Uh, trebuie să permitem uh, creșterea economică stabilind condițiile necesare. Sprijin propunerea Comisiei de reducerea dobânzilor, așa cum a spus domnul comisar Ren. Această condiție ar trebui să intervină cât mai repede cu putință și încurajez Comisia să studieze această propunere cât mai repede. Domnul comisar a subliniat că um, dobânzile afectează foarte mult uh, finanțele publice, dar și creșterea și ocuparea. E adevărat, nu putem să ducem toată povara care ne-a fost cerut să o uh, purtăm dintr-o dată. Irlandezii își asumă răspunderea în acest uh, domeniu. De fapt, um, asumă și răspunderea altora, pentru că nu ni s-a acordat niciun fel de alternativă. Ce, cum s-a procedat a fost uh, un program nu numai pentru Irlanda, ci și pentru Europa și uh, zona euro. Nu am uh, dorit ca această măsură să ne distrugă. Dați-ne instrumente, noi ne vom face temele, dar vă rog, nu vă așteptați ca poporul irlandez să ducă o povară pe care nu poate să o ducă. Deci uh, îl rog pe domnul comisar să țină cont de toate aceste aspecte în săptămânile și lunile viitoare. Mulțumesc, domnule Mitchell. În numele grupului socialiștilor și democraților are cuvântul pentru un minut și jumătate domnul Stephen Hughes. Thanks very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Acest memorandum cere o reducere a salariului minim în Irlanda și o revizuire a sistemului de plăți colective care îi protejează pe cei plătiți mai prost. Eu nu cred că se justifică această interferență. Tratatul cere promovarea dialogului social, nu subminarea acestuia. Se cere de asemenea respectarea autonomiei partenerilor sociali și nu astfel de interferențe, iar articolul 153 exclude acțiunile externe în acest domeniu. Deci Comisia nu poate alege ierarhia articolele, articolelor. Memorandumul vorbește de reducerea cheltuielor sociale, de reducerea locurilor de muncă în sectorul public și a pensiilor din același sector. Cum se pot justifica astfel de cereri dacă ne gândim la ce tratat avem în Uniunea Europeană? Avem nevoie de un nivel de ocupare mai ridicat, trebuie să luptăm împotriva excluziunii sociale, asta cere tratatul. Domnule președinte, nu putem uh, împăca aceste lucruri. Și problema este că în urma raportului anual de creștere, toate acestea au devenit să fie regula generală. Însă oamenii nu sunt de acord cu o Europa care să se bazeze doar pe austeritate, pe salarii prost plătite, cu protecție socială redusă, cu servicii sociale reduse și cu impunerea uh, unor pensii reduse. Dacă vrem să combatem anti-europenismul, trebuie să punem capăt acestor uh, prostii acum. Vă mulțumesc, domnule Hughes. În numele grupului ALDE, două minute, doamna Marian Harkin. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ne-ați spus că acest memorandum al înțelegerii a fost stabilit în conformitate cu articolul 122, liniatul 2. Însă, ce se întâmplă când un articol este în contradicție cu un alt articol din tratat, așa cum a arătat domnul Stephen Hughes? Cum hotărâm care este ierarhia acestora? Pentru că acesta intră în contradicție cu articolul 153 și, de asemenea, cu articolul 9, clauza socială, pe care am citat-o de multe ori aici atunci când vorbim despre austeritatea acestui pachet de măsuri. Când implementăm și definim toate politicile și activitățile, Uniunea trebuie să țină cont de cerințe care să țină cont de promovarea unui, num, unui uh, nivel ridicat de ocupare și în evitarea excluziunii sociale. Și acel articol în legătură cu drepturile lucrătorilor și în cazul conflictului de interese, acestea au dreptul de a face acțiuni colective, printre care și dreptul uh, la grevă. Cum facem cu această contradicție între diversele articole din tratat? O altă întrebare, domnule comisar. Spuneți că memorandumul de înțelegere este de responsabilitatea guvernului irlandez și că Comisia Europeană doar a fost de acord cu acesta. Să presupunem că aveți puterea de a face tot toate aceste lucruri pe care le-ați spus. Atunci, de ce nu se face niciun efort pentru a elimina bonusurile băncilor? De ce nu vă asigurați că cei care primesc plata cea mai ridicată nu plătesc și ei o parte a responsabilității? De ce ați afectat tocmai acest salariu minim? Sunt de acord cu ce s-a spus aici, pentru că aceasta nu face decât să ducă la un sentiment anti-european. Am văzut ce se întâmplă am văzut cum lucrează Comisia în cadrul acestui proces și rezultatul este că cei care sunt afectați sunt cei din uh, negocierile colective și cei care au salariile cele mai reduse. Însă principala întrebare, domnule comisar, pe care o am este cine hotărăște, Curtea de Justiție sau cine, atunci când aceste articole ale tratatului sunt în contradicție sau atunci când Comisia face astfel încât aceste articole să fie interpretate în mod contradictoriu. Mulțumesc, doamna Harkin, în numele grupului Verzilor. Două minute și jumătate, doamna Cornelisen. Am înțeles cât de urgentă este uh, dorința Comisiei de a aborda criza economică și uh, nivelurile foarte ridicate de datorie care uh, subminează credibilitatea monedei unice. Înțeleg și că se impun condiții unor țări care trebuie să folosească mecanismul european de stabilitate financiară. Însă mi se pare că Comisia a procedat în mod selectiv în ce privește măsurile și, și condițiile pe care le folosește în această criză. Pe de o parte, orice măsură pare să fie legală când e vorba de consolidare fixală. Se uh, reduc cheltuielile. Irlanda, după folosirea acestui pachet de salvare, salariile minime și pensiile minime au fost primele variabile care au fost ajustate. Uh, chiar dacă se spune în mod explicit în tratat că uh, această măsură nu e de competența uh, Uniunii Europene. Pe de altă parte, Comisia Um, nu um, uh, afectează fiscalitatea Irlandei uh, pe uh, avere, ceea ce ar putea să ducă la rezultate bune în Irlanda, pentru că reducerea cheltuielilor nu e singura modalitate prin care se ajunge la un buchet echilibrat. E clar că criza necesită măsuri excepționale, dar mă întreb de ce Comisia se năpustește asupra acestor salarii minime ori ar trebui să avem măsuri prin care sectorul bancar și financiar ar trebui să plătească. Am impresia că Comisia interpretează competențele europene în mod foarte părtinitor și într-un mod uh, destul de de dreapta. Această abordare brutală nu face decât să încurajeze euroscepticismul. Se pare că în momente de criză Uniunea Europeană acționează ferm în domeniul uh, politicilor sociale și al ocupării și doar atunci. Și astfel uh, reduce cheltuielile sociale. Uniunea Europeană își poate recâștiga încrederea doar dacă Comisia dă dovadă de aceeași hotărâre uh, să stabilească standarde și norme minime sociale și garanțiile pentru aceste reduceri impuse poporului. Da, avem nevoie de guvernanță economică, dar avem nevoie de o guvernanță echilibrată cu durabilitate fiscală și garanții sociale. Dacă nu, categoriile cele mai vulnerabile vor plăti prețul acestui, acestui haos pe care nu ele l-au cauzat. Mulțumesc, doamnă Cornelisen. La izquierda unitaria, tine la... Numele GUI are cuvântul acum, un minut și jumătate, domnul Thomas Hendel. Domnule președinte, domnilor și doamnelor, Această manieră de a salva uh, statele membre impune niște măsuri care practic sufocă popoarele. E absurd. Îmi dau practic lacrimile când aud toată această argumentație oficială și când văd că nu ne gândim deloc aici la politica uh, socială. Da, și tot spun că această competență socială și salarială nu e o competență europeană. Însă acest lucru contravine ideii că Uniunea Europeană nu a fost niciodată un proiect care a avut ca scop dumpingul salarial sau reducerea normelor uh, sociale și salariale pentru a fi mai competitivi. Se spune aici că aceste condiții trebuie să oglindească condițiile de pe piață. Da, parcă avem niște orbi care vorbesc aici de curcubeu și de culorile sare. Sunt niște oameni care nu au nicio idee în legătură cu ceea ce se întâmplă la nivelul economiei. E vorba aici de convenții colective, de contracte. Prin ceea ce facem acum, reducem totul la absurd. Trebuie protejate drepturile sociale ale lucrătorilor, trebuie să evităm subminarea protecției sociale în general a lucrătorilor. Aici se încurajează niște măsuri sociale contraproductive. Vă mulțumesc. În numele grupului uh, Libertate și Democrație, domnul Clark. President domnule președinte. Nu e vorba doar despre Irlanda aici. În urmă cu o lună reaminteam aici că pensiile erau de competența statelor membre. Și aici, iată, utilizăm același limbaj al coordonării și al sistemului de stabilire a pensiilor. Pensiile au de-a face întotdeauna cu veniturile. Deci nu e vorba aici de o încercare de a armoniza salariile. Sper că nu, pentru că tratatul spune că salariile sunt de exclusiva competența statelor membre. E foarte bine să vorbim despre egalitate, însă lucrătorii din Uniunea Europeană an, care fac același lucru plărimesc aceeași plată, să vedem ce se întâmplă uh, cu țările care se afla, află aproape de polul arctic. Acolo se câștigă mai mult decât în zona Mediteranei. Deci nu e corect să îi plătim pe toți la fel. Bineînțeles că salariile nu pot fi egale intenția Comisiei de a stabili niște planuri care să um, încurajeze statele membre pentru a avea un salariu minim și pentru a stabili mecanisme de pensii sunt împotriva tratatului. Și, de fapt, nu mă surprinde, pentru că așa funcționează Uniunea Europeană. Un sistem de pensii și de salarii armonizat nu este doar un vis frumos, este o ilegalitate ar trebui să lăsăm cuvântul, ultimul cuvânt tratatului și guvernelor, guvernul de la Westminster și cel din Irlanda. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Clark. Încheiem aici intervențiile din partea grupurilor și va interveni domnul Hans-Peter Martin din partea neafiliaților. Irland este Mulțumesc, domnule președinte. Irlanda este pentru noi o lecție tragică. Întotdeauna am sărbătorit această țară ca un adevărat exemplu pe care toate statele ar trebui să îl uh, urmeze. Un uh, exemplu pe care l-am dat tuturor noilor state membre în legătură cu tot ce se poate realiza în Uniunea Europeană. S-au uh, promovat și s-au permis tot felul de politici care au dus la această bulă speculativă imensă și în domeniul fiscalității, de asemenea, nu s-a acordat niciun fel de atenție asupra faptului că nu exista niciun fel de competiție reală. Și alți uh, colegi au uh, subliniat acest lucru. Austriecii au uh, uh, scritorii austrieși, de exemplu, au hotărât să se mute în Irlanda pentru că nu mai trebuia să plătească taxe și impozite. Ori iată că această bulă speculativă din Irlanda a explodat. Multe persoane au avertizat înainte în legătură cu consecințele unei astfel de explozii. Acum, iată, ne uh, aflăm puși în fața faptelor. Și uh, euroscepticismul crește pentru că se adoptă politicile greșite. Uh, E vorba de un pachet uh, imens de restricții uh, care e impus Irlandei. Domnule comisar, istoria, istoria programelor uh, acordate de către Banca Mondială și de către FMI, știm că până la urmă e nevoie de, de, de un tratament drastic pentru astfel de situații E păcat că irlandezii nu au votat împotriva tratatului de la Lisabona când au avut șansa a doua oară, pentru că dacă ne uităm la construcția europeană, ne dăm seama că în Uniunea Europeană avem uh, o mașină care uh, e Porsche uh, în față și e Volkswagen în spate. Avem nevoie de guvernanță economică, e adevărat, uh, trebuie să continuăm, dar ne dăm seama că există tot felul de tribulații, nu e niciun fel de politică economică coerentă și nu ne ajută pe noi dacă dorim să avem o, o Europa unită și pașnică. Acum intervențiile individuale, domnul Filip Bulan, două minute mulțumesc, domnule președinte. Această criză a făcut uh, necesară intervenția statului pentru a salva băncile irlandeze. Administrația locală, securitatea locală au avut de suferit și datoria acestora era de 32% în 2010. Dacă Irlanda vrea să se financeze pe piețele financiare, va trebui să facă niște modificări fiscale și uh, financiare. Însă aici e vorba de subsidiaritate. Ca medic aș spune că atunci când ai febră nu se dau antipiretice orbește fără să știi care e cauza. Irlanda trebuie să-și însănătoșească finanțele pentru a face față deficitului excesiv și acest plan de austeritate trebuie să îmbunătățească cu 10% PIB-ul în următorii 4 ani. Ca și o persoană particulară, o bancă trebuie să-și gestioneze viața și trebuie să aibă o garanție de solvabilitate. Iar Uniunea Europeană trebuie să împrumute Irlandei dacă aceasta este solvabilă. Băncile trebuie să incite pe particulari să negocieze o cerere salarială sau să împrumute în altă parte. Doar dacă se respectă subsidiaritatea în baza acestui memorandum, solvabilitatea cere reducerea salariului minim și ajustarea pensiilor, fără să se exonereze de măsurile fiscale. Irlanda va trebui să pună în în uh, aplicarea acestea. Nu e vorba aici de o ingerență a Uniunii Europene, nu e vorba de un pericol la salariul minim european, ci e vorba de protecția zonei euro printr-un proces de garanții reciproce. Irlanda și alte țări uh, în dificultate trebuie protejate, însă nu cu orice preț. Nu vrem să avem un stat care să nu ramburseze datoriile, punând astfel în pericol întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc, domnule Bulan. Vreau să vă spun profit de ocazie pentru a vă spune tuturor că dacă vorbiți atât de repede, dacă accelerați atât de mult intervențiile dumneavoastră, interpreților le va fi greu să vă urmărească. Și dat fiind că eu mă ocup de multilingvism la Parlamentul European, ar vrea să vă spun că la biroul Parlamentului suntem pe cale de a studia un sistem diferit de cel actual. Prin sistemul actual, interpreții îi pot semnala președintelui că nu pot urmări ritmul oratorilor iar președintele trebuie să vă întrerupă, ceea ce nu e simplu. Deci vrem să avem un alt sistem. Fiecare dintre noi, pe scaunul nostru, vom primi direct semnalul pentru ca președintele să nu vă mai întrerupă și pentru ca astfel dumneavoastră să fiți informați direct că, informa- că interpreții nu vă pot uh, urmări. Deci vreau să vă comunic acest lucru. E o măsură interesantă, deci vă spun, e greu ca președintele să întrerupă oratorii pentru a le cere să vorbească mai rar. Are cuvântul acum domnul Proinșas de Rosa, un minut și jumătate. Uh, thank you, uh, Mr. President. The... Um, Mulțumesc, domnule președinte. Memorandumul de înțelegere referitor la piața muncii este bazat pe o teorie economică și anume că salariile mai scăzute vor uh, face bine pieții. Însă acest lucru nu este susținut de dovezile pe care le avem. De altfel, în, se spunea anul trecut că companiile preferă să concedieze decât să plătească mai puțin, pentru că plătesc mai puține impozite. Și dacă vedem de ce avem uh, mai multe concedii în Irlanda, aceasta este explicația. Aș vrea să cer Comisiei să îndeplinească regulile europene și să nu se mai amestice în chestiunile interne de piața muncii în Irlanda. Avem, după cum ați spus, o tradiție foarte lungă a uh, cooperării cu partenerii sociali. Și tocmai de aceea nu au existat violențe pe străzile Irlandei, tocmai pentru că guvernul irlandez a știut să facă acele ajustări necesare cu cooperarea partenerilor sociali și aceasta ne va ajuta să ne recuperăm din criză actuală. Această tradiție a asigurat progresul Irlandei. Însă programul, în general, a eșuat în obiectivul său principal și anume ca economia să crească, pentru că, de fapt, economia nu crește, ci este în scădere. Acest program trebuie de aceea să fie renegociat și sugerez în special ca chestiunile referitoare la piața muncii să fie eliminate, pentru că, așa cum s-a spus deja, guvernul Irlandei, în care uh, partidul meu a declarat deja că nu este de acord cu această scădere a salariilor minime. Poate nu sunteți de acord, dar așa se va întâmpla, pentru că ați încercat să interveniți în ceea ce privește acordul nostru referitor la salarii, un acord care există de peste 50 de ani și nu veți putea să interveniți aici. Guvernul este determinat și știe că partenerii sociali trebuie să joace rolul său pentru a avea pace uh, socială și pentru a înregistra progrese. Domnule De Rosa, intervine președintele, vă rog să încheiați discursul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule De Rosa. Și acum, doamna Figherei, de o minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Um, tendința pe care o a adoptat-o Uniunea Europeană e foarte gravă. Să exercite presiuni asupra statelor uh, care se află în criză pentru a scădea salariile, pentru a scădea uh, pensiile, pentru a permite firmelor multinaționale și uh, bancherilor să câștige și mai mult. Sunt măsuri foarte dure care nu fac decât să submineze credibilitatea capitalismului. Un capitalism sălbatic. În pactul, acest pact de competitivitate e o încercare de a reduce inflația. Ori noi credem că e vorba de o adevărată atingere uh, la drepturile sociale ce se întâmplă într-o țară, că e vorba de uh, Grecia sau de Irlanda, uh, toate aceste măsuri expuse, uh, impuse din exterior e foarte grav. E vorba de înghețarea salariilor și a pensiilor și reducerea acestora. În cazul Portugaliei s-a propus reducerea unui uh, mecanism de reducere a salariului minim sub pragul uh, mediu. multe portugheze uh, primesc doar uh, o sumă modică, o sumă simbolică. E un exemplu foarte clar de discriminare instituționalizată care oglindește politicile de austeritate pe care Comisia împreună cu uh, uh guvernele statelor membre le impun cu o agravare a acestor discriminări, o creștere a sărăciei, în timp ce, în paralel, specula financiară și paradisurile, paradisurile fiscale prosperă. Deci solicităm uh, solidaritate pentru lucrători pentru lucrătorii care în 12 martie vor participa la un meeting de protest organizat de SGTP la Lisabona. E o manifestare împotriva acestor politici antisociale. Mulțumesc! Domnul Hans-Peter Martin dorește să folosească cartonașul albastru. Acceptați o întrebare de la domnul Martin, doamnă Figueiredo? Domnule Martin? Am o întrebare, stimată doamnă. Ceea ce tocmai ați spus dumneavoastră, ați putea să ne spuneți care este atitudinea față de Uniunea Europeană în Portugalia? S-a schimbat aceasta? Aș vrea să știu dacă sentimentele pro-europene au evoluat sau nu. Deci care este situația generală? Deoarece Portugalia are o situație oarecum asemănătoare cu Irlanda în ceea ce privește euforia dată de aderarea la UE. Deci care este situația acum în Irlanda? Tiene usted 30 secunde. 30 de secunde pentru a răspunde domnului Martin, doamnă Figueiredo. Bom, a questão esse neste sentido. Mulțumesc. E clar că aceste politici ale Uniunii Europene vor crea revolte majore în Portugalia. Și de aceea, în următorul weekend, tinerii, lucrătorii, vor demonstra, iar pe 19 Confederația Generală a Lucrătorilor va organiza o manifestație generală la Lisabona împotriva acestor politici antisociale. E clar că acest lucru afectează comportamentul cetățenilor portughezi, deoarece suntem deja în recesiune, iar lucrătorii și cetățenii trăiesc din ce în ce mai greu, mai rău. Uh, inegalitățile sunt profunde, sărăcia s-a adâncit, iar Uniunea Europeană, Comisia și Consiliul li uh, s-a încheiat timpul IDA, spune președintele. Îi dau cuvântul acum timp de un minut doamnei Marita Ulfskog. Eh, tak, herr eh, Mulțumesc, domnule președinte. Comisia spune că dacă impunem reguli pentru a reduce nivelul salariilor și a convențiilor colective, aceasta subminează practic poziția actorilor sociali. Însă acesta este un adevărat atac față de rolul actorilor sociali și de asemenea față de convențiile sociale și drepturile sociale în sine. Acest lucru nu poate fi văzut uh, ca un element izolat care afectează doar Irlanda, pentru că acesta afectează în mod constant mai multe țări. E vorba aici de un atac la adresa costurilor uh, de muncă și nu doar a celor sociale. Comisia ar trebui să revizuiască această cartă și să impună noi reguli, pentru că în statele membre actorii sociali văd că li se impune de sus, practic, ce trebuie să facă. Și aceasta este o tendință care acum a început să se manifeste. ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de acea dorință pe care o avem ca opinia publică să fie cât mai apropiată de noi și de ceea ce facem. Aici, la Parlamentul European, există persoane care au început să intre în această dezbatere atât de curioasă. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul pentru un minut domnului Cornelis de Jong. Er Mulțumesc, domnule președinte. În țările de jos există foarte puțini cetățeni care știu că aici la Bruxelles se discută salariile și pensiile lor. S-au întâmplat foarte multe, s-au vehiculat tot felul de propuneri din partea Consiliului să se renunțe la indexarea salariilor, să se stabilească majorări maxime uh, ale salariilor care să se, bazează pe, să se bazeze pe productivitate, dar e o tăcere mormântală când uh, se vorbește despre salariul minim. Ne-am dorit ca lucrătorii să fie remunerați uh, în mod adecvat, să primească uh, un salariu decent pentru a avea pace socială. Mă îngrijorează soarta lucrătorilor și mă îngrijorează și imaginea Uniunii Europene, pentru că pare să fie interesată doar de soarta speculanților și a comunității financiare în general. Și poate Comisia ar putea să schimbe această situație uh, pe alocuri și să se asigure că suntem văzuți ca cineva cărora le pasă de soarta europenilor. Mulțumesc. Un minut, uh, doamna Silvana Rapti. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Han, dumneavoastră ne-ați dat o rețetă. Astăzi aici cu două instrucțiuni de folosire. În primul rând ar trebui să scăpăm de acordurile negociate colectiv, de convențiile negociate colectiv și în al doilea rând ar trebui să reducem salariile minime. Asta ne-a spus dumneavoastră. Dumneavoastră tot uh, propovăduiți aceste rețete tuturor pacienților. Același lucru l-ați spus și Greciei. Ați uh, participat la un eveniment uh, realizat de socialiști recent și dumneavoastră v-ați dat seama ce se întâmpla. Ați putut lua pulsul lucrurilor. Și credeți că această rețetă funcționează în Grecia? Eu sunt grecoaică, fac parte din partidul PASOK, socialiștii care sunt la putere în Grecia și facem tot posibilul pentru a scoate Grecia din această poziție atât de dificilă în care ne-a pus guvernul anterior de dreapta. Trebuie să facem compromisuri, trebuie să ne ocupăm de convențiile colective, și am făcut-o, însă în ciuda acestui lucru nu vedem niciun rezultat. Deci dumneavoastră spuneți că facem asta pentru cetățeni, pentru consumatori. Însă dacă consumatorii vor avea salarii reduse, atunci nu vor mai putea cumpăra nimic, nu vor mai avea bani de cheltuit și nu vor reuși să iasă din această criză. Știți că e un cerc vicios, însă de ce veniți cu această rețetă care nu ne ajută cu nimic, ci din potrivă nu face decât să uh, dăuneze și mai mult uh, demnității și bunăstării lucrătorilor. Deci ajungem să avem locuri de muncă mult mai proaste, lipsite de demnitate. Deci nu vă gândiți doar la indicatorii economici, ci și la aspectele sociale. Președintele întrerupe vorbitarea. Are cuvântul acum doamna Iuta Steinruck. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am senzația câteodată că toate aceste rețete ar trebui întâi să le încercați dumneavoastră la Comisia Europeană ca să vedeți uh, ce puteți provoca în Europa. Am senzația că Comisia Europeană trăiește într-un turn de fildeș. Lucrătorii europeni, pensionarii, cei care sunt cei care până la urmă plătesc cu alele sparte, în timp ce dumneavoastră nu faceți decât să faceți legi așa cum vă place. În octombrie anul trecut am primit un răspuns din partea Comisiei la o întrebare pe care o adresasem acesteia și acolo mi s-a confirmat că salariile minime și salariile în general sunt de competența exclusivă a statelor membre. Citiți, vă rog, acest răspuns. Pentru că nu e corect ceea ce faceți. Pe de o parte îmi dați un răspuns atunci când considerați că e bine și pe de alta parte interveniți cum vă place în altă parte. Vă rog frumos, pentru că suntem foarte nemulțumiți în Europa. Colegii mei au spus deja acest lucru. Dumneavoastră interveniți aici la nivelul competențelor naționale ale sindicatelor și ale guvernelor. Și, de fapt, criza este problema dumneavoastră. Mulțumesc. Dau cuvântul pentru un minut doamnei Blikeviciute. Mulțumesc, domnule președinte. În vremuri de criză economică, țările trebuie să își îndeplinească obligațiile, dar au la dispoziție posibilități diferite când e vorba de depășirea problemelor legate de criză. Trebuie să echilibrăm bugetele noastre, trebuie să încercăm să soluționăm toate problemele, dar mă întreb dacă e neapărat nevoie să o facem uh, pe pielea populației cele mai vulnerabile. Trebuie Comisia să impulsioneze guvernele să scadă salariile și pensiile și alte alocații sociale? Domnule comisar, ați vorbit despre memorandumul de înțelegere cu Irlanda, dar ați semnat un astfel de memorandum și cu Letonia. Ați uh, împins guvernul din Letonia să uh, scadă pensiile mici. Letonia a făcut acest lucru, dar Curtea Constituțională din Letonia a decis că astfel se uh, contrazice uh, Constituția și uh, Letonia a trebuit să revină la nivelul inițial al uh, pensiilor. Deci, uh, în loc să semnați astfel de memorandumuri, e foarte important să evaluați condițiile sociale și consecințele sociale. Con la intervenție. Mulțumesc. Încheiem acum cu intervenția de un minut a doamnei Evelyn Regner. Herr Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnilor și domnilor, prin aceste propuneri nu facem decât să împovărăm uh, și mai mult pe cei care deja sunt foarte împovărați. Iar propunerile privind uh, negocierile colective sunt lipsite de creativitate și au uh, efecte, au posibile efecte negative. Vorbim aici despre o coordonare macroeconomică. Noi am vorbit de asemenea, ne-am dat acordul privind impozitarea axelor, ă, tranzacțiilor financiare. Să nu uităm că în tratatul de la Lisabona sunt stabilite principiile economiei sociale de piață, însă eu am o altă idee. Nu, nu avem nevoie de o negociere descentralizată a salariilor. Și ce se va întâmpla? Propastea dintre bogați și săraci nu va face decât să crească. De aceea spun ceea ce a spus și colega Iuta Steinruck. Trebuie să remediem situația și să soluționăm lucrurile acolo unde au fost problemele inițial. Dragi colegi, încep acum intervențiile Catch the Eye. Avem câțiva vorbitori, șase, mai exact, colegi, care s-au înscris, în primul rând, doamna Băsescu. Aveți un minut, exact

Vorbim despre propuneri legate de salarii și de reforma, legate de reforma pensiilor. Dar eu consider că aceste propuneri sunt uh, neechitabile, pentru că sunt rețete greșite care uh, în trecut uh, au uh, dovedit că nu duc la rezultatele scontate. Tot ce s-a întâmplat în Grecia, în Portugalia, în Irlanda, în Portugalia ne dăm seama că situația variază de la o țară la alta. Nu se poate impune o abordare comună, un calapot pentru toate statele membre. Trebuie să punem capăt acestei situații în care lucrătorii sunt exploatați uh, pentru ca uh, capitaliștii să prospere. Trebuie să uh, ne preocupe interesele pensionarilor, a șomerilor care trăiesc în condiții de precaritate, care nu au niciun fel de garanții sociale. Deci, domnule comisar, nu putem să continuăm să îi condamnăm pe oameni la sărăcie. Mulțumesc, Marisa. La palabra... Marisa, ți s-a încheiat timpul. Are cuvântul acum doamna Iaconsari arvoisa puhemies kasvava eurooppalainen Mulțumesc, domnule președinte. Tendința uh, actuală în Uniunea Europeană e populismul de dreapta. Și aceștia, în primul rând, uh, se caracterizează prin opoziția față de Uniunea Europeană. De ce se întâmplă aici? Uh, Europa socială e în e practic acum Uh, depășită de tot ceea ce ține de economie. Se vorbește aici din ce în ce mai mult de flexibilitatea salarială, de reducerea costurilor sociale, însă asta nu ne va ajuta. Toată legislația obligatorie are un efect uh, asupra căruia ne punem întrebări. Deci se pune la îndoială chiar noțiunea de Europa socială. Deci e foarte important să vedem că, da, într-adevăr, am putea crește pensiile dacă oamenii ar lucra mai mult, însă nu putem să facem tot ce ni se cere. Vă mulțumesc, domnul Rubin, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, Irlanda nu este singura țară afectată de această problemă. Mai este și Grecia, Însă, în afară de Grecia și Letonia, va trebui să suporte această povară a măsurilor luate în urma crizei bancare. Salariul minim în Letonia a fost scăzut sub nivelul minim necesar pentru subzistență. Pensiile au fost și ele reduse și salariul minim, care nu este impozitat, a fost redus. Bineînțeles că au existat proteste și o cincime din letoni au plecat din țară în străinătate. Fondul Monetar Internațional, care ar trebui practic să salveze țara noastră din această situație, a venit cu cerințe drastice. Ni se permite să utilizăm bani pentru a salva băncile, să punem bani departe pentru alte măsuri de salvare, dar nimic pentru oameni, pentru cetățenii de rând. Președintele, ați încheiat intervenția dumneavoastră și acum ultimul orator în cadrul CHDI, domnul Darden. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să-mi exprim uh, sprijinul față de prietenul meu, uh, domnul Rosa. Recomandările FMI-ului făcute pentru Irlanda corespund, din păcate, tendinței puternice uh, la nivel înalt. Trebuie ca țările europene să plătească povara pentru criza de care nu răspund. Analiza anuală de creștere a Comisiei recomandă creșterea vârstei legale de pensionare, făcând legătura cu speranța de viață piață. În acest domeniu, Parlamentul și-a exprimat dezacordul în raportul său cu privire la Cartea Verde cu privire la pensii sau uh, Pactul de Competitivitate care a solicitat uh, să nu se mai indexeze salariile pe bază de inflație, mai ales în țara mea, în Belgia. Aș dori să salut mobilizarea uh, sindicală, precum cea de ieri din uh, uh, Ungaria sau cea din septembrie în Bruxelles. Sper ca Comisia să înțeleagă mesajul lucrătorilor europeni dacă nu doresc să crească prăpastia între noi și cetățenii europeni care cred tot mai puțin în proiectul european. Grazie, Mulțumesc, domnule Darden. Cu această intervenție se încheie partea Catch the Eye. Și vom încheia dezbaterea cu intervenția domnului comisar Han, care va răspunde intervențiilor din sală. Domnule Han, vă dau cuvântul. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse și vă promit că vom ține cont de fiecare sugestie pe care ați făcut-o. Câteva cuvinte acum, dacă îmi permiteți, în legătură cu importanța și relevanța dialogului social. Noi recunoaștem pe deplin importanța dialogului social și rolul constructiv al unor uh, relații uh, bune între partenerii sociali. Și întotdeauna încurajăm astfel de relații. Comisarul Ren s-a întâlnit cu liderii sindicaliști irlandezi în noiembrie, iar uh, atunci când funcționarii de la Comisie și de la FMI negociau pachetul de ajutor. Și în aprilie va avea loc o astfel de întâlnire. De altfel, Comisia nu a obligat Irlanda să reducă salariul minim și cheltuielile sociale așa cum spun zvonurile. Nu, guvernul irlandez însuși a prezentat aceste măsuri în uh, acel pachet de salvare împreună cu alte măsuri fiscale pentru a crea locuri de muncă și pentru a stabiliza țara financiară. În ceea ce privește temeiul juridic a condițiilor impuse, e vorba de articolul 153, ă, nu mă scuzați, e vorba de regulamentul din 2003 care stabilește mecanismul de stabilitate financiară. Articolul 2, alineatul 2 din decizia din 2011 bară 77 a Uniunii Europene care a oferit asistență financiară Irlandei. Și acestea două, aceste două, deci, uh, se bazează pe articolul 122, paragraful 2 din tratat. Condițiile economice din memorandumul de înțelegere se referă la mai multe chestiuni care țin de politica socială, însă nu pun la îndoială temeiul juridic. Și nu există nicio contradicție cu articolul 153 alineatul 5. În ceea ce privește articolul 152, acolo sunt prevederile generale unde nu sunt uh, excluse măsuri care ar putea avea consecințe sociale. Și nu se acordă drepturi subiective partenerilor sociale. În ceea ce privește articolul 153 alineatul 5, acolo sunt niște limitări privind conținutul uh, măsurilor care pot fi adoptate. Și dat fiind că nu articolul 153 a fost temeiul juridic, acele limitări nu se aplică. Titlul 10. Politica socială nu poate fi trecut cu vederea. Trebuie să ținem cont de el, însă nu înseamnă că, ca urmare articolul 153, alineatul 5, deci nici o măsură care va afecta salariile nu poate fi adoptată pe baza articolului 122. Deci măsurile adoptate în temeiul articolului 122 pentru Irlanda nu reglementează lucrurile, ci oferă niște condiții legate de oferirea asistenței. Și articolul 122, alineatul 2, permite acest lucru, după cum spuneam. Deci nu există probleme juridice aici. În general, problema condițiilor politice economice nu se, oferă, nu se referă la competențele UE în domeniul salarial. Condițiile incluse în program se referă la o gamă largă de competențe. Aceste condiții din program sunt niște angajamente luate de statul membru. Și deci există acest, această înțelegere uh, privind măsurile care vor fi adoptate în schimbul asistenței. De asemenea, Comisia recunoaște că orice sistem program de asistență are și urmări sociale. În orice caz, scopul acestor măsuri este să evite niște consecințe economice și mai grave și să facă tot posibilul pentru a uh, pune Irlanda pe direcția cea bună. Domnul de Rosa dorește să intervină. Întrebare, chestiune de procedură? Există o contradicție aici. Însă dezbaterea s-a încheiat, domnule de Rosa, spune președintele. Vă mulțumesc. E clar că fiecare orator poate considera că există contradicții. Însă noi vom încheia aici această dezbatere cu intervenția domnului Han și vom trece la punctul următor de pe ordinea de zi. S-a închis dezbaterea, domnule de Rosa. Punct procedural ce regulă, în temeiul cărei reguli vreți să vorbiți. Atunci când vine un comisar aici în Parlamentul European și ne spune că, pe de-o parte, Irlanda nu e forțată să-și reducă salariul minim și că ar trebui să-și reducă protecția socială, după care același comisar spune că un acord reprezintă niște condiții pentru a primi asistență. Deci nu e aici o contradicție fundamentală. Domnule de Rosas, mă iertați. Domnule de Rosas, știți că suntem prieteni și că îmi sunteți uh, drag, însă nu putem redeschide aici dezbaterea. Bineînțeles că opinia dumneavoastră e demnă de a fi respectată, ca și cea a domnului Han și fiecare trebuie să-și soluționeze propriile contradicții. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, întrebarea orală pentru comisie privind prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om. E o întrebare făcută de Comisia pentru Mediul Înconjurător, Sănătate Publică și Siguranța Alimentară. Colegul